cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în lume în 2013 și politicile europene în domeniu. Și îl invit pe domnul raportor, domnul Panțeri, să ia cuvântul timp de 4 minute. Așadar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul cu privire la drepturile omului a Parlamentului European reprezintă un important instrument de evaluare a politicilor aplicate de Uniunea Europeană. Subliniez munca importantă depusă de înalt reprezentant. Am ales de data aceasta o abordare tematică, nu geografică, și credem că este foarte util acest lucru pentru că impune linii orientative asupra cărora se poate angaja Parlamentul European și Comisia Europeană în diferitele lor domenii de competență. În 1972, la Viena, a apărut lupta pentru drept a ludofolierii, care vine în continuare a unui volum lansat la noi în țară cu mulți ani în urmă. Astăzi Vorbim însă mai degrabă de lupta pentru drepturi. Lupta care poate fi sintetizată cu cuvintele lui Anna Harent. Dreptul este de a avea drepturi. Însă totuși trebuie să ne reamintim această frază așa cum a fost completă. Dreptul de a avea drepturi sau dreptul oricărui individ de a aparține umanității trebuie garantat de întreaga umanitate. Și totuși trebuie ca această construcție a drepturilor să fie angajantă. Și cine a vorbit de acea politică a dezgustului atunci când se vorbea de atitudinea față de homosexual și de refuzul unul față de celălalt. În actuala conjunctură, cu diminuarea resurselor financiare și exigențele de stabilitate internă pentru anumite uh, țări și mă gândesc aici la cele din uh, vecinătate, mă întreb dacă respectarea drepturilor nu se face, atunci despre ce mai vorbim? Când se restrâng drepturile cu privire la muncă, la sănătate, educație, drepturile civile, se duce atingere condițiilor premergătoare pentru democrație. Nu economia trebuie să stabilească care sunt drepturile compatibile cu uh, economia însăși. Și această reflexie cu privire la drepturi ne duce uh, spre o discuție culturală și noua geopolitică și politică economică au arătat că există un conflict și mai profund și trebuie să ne uităm cum anume evoluează propria noastră societate, societatea globală și de aceea trebuie să recapitulăm un mesaj. Drepturile nu invadează democrația, ci uh, arată cum anume trebuie exercitată discreționalitatea politică. Criteriile trebuie să se bazeze pe uh, posibilitatea aplicării, pentru că uh, nu e vorba de ne acordarea drepturilor, ci de modalitatea diferită de aplicare, în special atunci când este vorba de uh, femei și alte categorii vulnerabile. Prin urmare, cred că este misiunea Europei de a se ridica la înălțimea provocărilor și trebuie să câștigăm această provocare în ceea ce privește drepturile omului peste tot în lume. I'm asking the High Representative to take the floor, please. Uh, o rog pe înalta reprezentante să ia cuvântul. Vă rog. Inițiare, uh, ringrațiand. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, prin a-i mulțumi raportorului și tuturor celor care au colaborat cu dânsul la acest raport excelent, foarte uh, util în ceea ce privește începutul activității mele în uh, ceea ce privește drepturile omului și sunt de acord nu doar cu Uh, analiza, ci și cu invitația adresată de a face față provocărilor. Și trebuie să facem uh, pași în, înainte în toate acele situații unde drepturile omului sunt violate sau puse sub semnul întrebării și voi continua în engleză. Este o mare onoare pentru mine să particip la această discuție privind raportul anual referitor la drepturile omului și democrație în lume în 2013. Raportul dumneavoastră reamintește pe bună dreptate faptul că Carta Drepturilor Fundamentale stabilește că trebuie să plasăm uh, demnitatea umană și drepturile omului în centrul tuturor activităților. Protejarea drepturilor omului este și va rămâne prioritatea majoră a acțiunii noastre externe. Și nu spun una dintre prioritățile noastre, ci priorități prioritatea noastră majoră. Trebuie să fie uh, fundamentul solid care stă la baza tuturor relațiilor noastre cu țările terțe. Acest Parlament întruchipează acest angajament. Parlamentul a promovat în mod constant uh, drepturile omului în activitatea sa politică de zi cu zi prin acțiuni foarte concrete. În primul rând a vizitat țări în care aceste drepturi sunt puse în primejdie. Dezbaterile de urgență adau și valoarea simbolică a premiului Zaharov reprezintă elemente cheie ale diplomației parlamentare și avem nevoie de acestea ca elemente fundamentale ale politicii europene în domeniul democrației și drepturilor omului omului. Drepturile omului rămân o provocare la nivel mondial. Împărtășesc um, părerea că am făcut progrese în mai multe domenii importante, mai ales de la adoptarea pachetului pentru drepturile omului din 2012 și prin primul plan de acțiune pentru drepturile omului uh, pentru prima fază 2012-2015. Uh, Acestea ne permit să îndeplinim mai multe obiective importante și toți actorii europeni au fost implicați uh, și angajați în sensul promovării drepturilor omului. Acesta trebuie să fie un uh, proces uh, total asumat. Trebuie să punem la dispoziție instrumentele necesare pentru a integra drepturile omului în toate politicile noastre externe. În plus, um, promovăm vizibilitatea în acest domeniu prin dialogul în materie de drepturile omului uh, pe care l-am angajat cu partenerii noștri externi. Sprijinul dumneavoastră pentru implementarea acestui plan de acțiune a fost esențial. Cred că acum este momentul să mergem mai departe și să ne structurăm uh, activitatea comună pe baza unui set bine definit de priorități. De când uh, mi-am preluat mandatul, uh, m-am angajat să promovez agenda drepturilor omului, începând cu definirea unui nou plan de acțiune. Și vreau ca acest nou plan de acțiune să se bazeze nu doar pe o listă de acțiuni, ci pe priorități politice. În acest context, cred că una dintre prioritățile noastre ar trebui să fie aceea de a susține uh, tranzițiile democratice din jurul nostru. Eforturile noastre diplomatice și activitatea parlamentară trebuie să meargă mână în mână și să se sprijine reciproc. În acest sens, mă bucur să văd uh, că în raportul dumneavoastră apreciați eforturile noastre de a raporta, raporta cu regularitate Parlamentului în diferite forme. În plus, ne implicăm mai mult uh, în colaborarea cu organizațiile societății civile pe care le consultăm uh, în toate evoluțiile în ceea ce privește drepturile omului. Încercăm să avem uh, consultări cu societatea civilă înainte de a lua decizii importante în domeniul drepturilor omului și înainte de uh, întâlnirile grupului de lucru pentru drepturile omului. Aceasta a devenit o practică sistematică. Au, a existat o conferință anul trecut la care au participat uh, sute de ai societății civile din întreaga lume și aceasta a reprezentat o ocazie importantă de a discuta prioritățile noastre în ceea ce privește libertatea de exprimare. Mă bucur să văd că uh, împărtășiți uh, aprecierea mea pentru acțiunile uh, reprezentantului uh, pentru drepturile omului uh, Stavros Lambrindis, care este fostul coleg al dumneavoastră. Uh, Stavros uh, este neprețuit uh, Um, în ceea ce privește promovarea drepturilor omului la nivel mondial. Cooperarea cu partenerii externi și promovarea universalității drepturilor omului sunt acțiuni importante. Vă pot anunța oficial astăzi că am decis să îi extind mandatul și Consiliul a, îmbrățișat, a acceptat această propunere. Revenind acum la mm, demersul nostru comun de a stabili priorități de acțiune în domeniul drepturilor omului. Aș vrea să spun că împărtășesc abordarea dumneavoastră. Este momentul să ne unim eforturile pentru a îmbunătăți coerența internă și externă în domeniu. Dacă vrem să consolidăm credibilitatea Uniunii ca actor global, trebuie să luăm în serios uh, impactul uh, pe care îl au politicile noastre asupra drepturilor omului în afara granițelor noastre, iar activitățile în domeniu trebuie să fie complementare cu cele ale vicepreședintelui Timmermans pentru a asigura conformitatea acțiunilor noastre cu Carta Drepturilor Fundamentale. Trebuie să fim uh, consecvenți în ceea ce privește drepturile omului, atât în interiorul cât și în afara granițelor noastre și mai ales în interiorul granițelor noastre pentru a fi credibili atunci când acționăm în exterior. Referitor la priorități, Uh, citind raportul dumneavoastră, am recunoscut uh, foarte multe priorități pe care vreau să le includ și eu ca priorități în planul nostru de acțiune. Și vă dau câteva exemple. În primul rând, trebuie să consolidăm coerența internă și externă a politicilor noastre. Și aș vrea să vă anunț sprijinul nostru pentru societatea civilă, sprijin politic, tehnic și financiar și, uh, bineînțeles, uh, eforturi uh, pentru a promova societatea civilă în foarte multe țări. În al doilea rând, trebuie să abordăm um, încălcările și abuzurile majore ale drepturilor omului care au loc în zonele de conflict din jurul nostru. Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a preveni aceste încălcări și să creștem eficiența mecanismelor internaționale pentru a aborda impunitatea. În al treilea rând, promovarea drepturilor omului nu este un exercițiu abstract abstract. Avem instrumente concrete pe care le putem folosi la nivelul Uniunii Europene, însă trebuie să le îmbunătățim eficiența. Și am să spun câteva cuvinte în acest sens ne implicăm uh, în dialoguri și mă angajez ca acestea să nu rămână doar oportunități izolate. Acestea trebuie să fie integrate în toate contactele bilaterale cu țările noastre partenere și um, Uh, în acest sens, ceea ce face Lampros se uh, încadrează foarte bine în acest demers. În al patrulea rând, aș dori să promovăm mai mult uh, drepturile copiilor, um, comunităților LGBTI și libertatea de exprimare prin uh, linii directoare care cresc uh, gradul de conștientizare cu privire, cu privire la drepturile omului. Și, bineînțeles, aceste demersuri uh, li se adresează funcționarilor europeni și înalților oficiali. De asemenea, delegațiile dumneavoastră au contacte strânse cu foarte multe țări din întreaga lume și și acestea trebuie să se concentreze mai mult pe promovarea acestor valori. Cred că în aceste domenii ne putem coordona mai bine eforturile. În al cincilea rând, în contextul promovării indivizibilității și universalității drepturilor omului, vom continua să promovăm și să apărăm uh, drepturile sociale uh, și culturale prin uh, măsurile de sprijin pentru dezvoltare. În acest context, cred că Uniunea Europeană poate deveni lider în uh, implementarea uh, principiilor directoare ale ONU pentru afaceri și drepturile omului, așa cum sugerează și domnul Howitt în raportul său privind responsabilitatea socială a corporațiilor. Apoi, am început deja să discut cu partenerii noștri pentru a combate violențele comise în numele religiei și uh, am făcut apel la abordarea cauzelor sociale, uh, politice și economice ale radicalizării în societățile noastre și în Orientul Mijlociu, dar și în alte țări precum Pakistan și Afganistan și aș vrea să subliniez și încă o dată și în societățile noastre. Încă o dată trebuie să lucrăm la dimensiunea eh, internă a politicilor noastre. Sunt convinsă că promovarea libertății de religie Uh, și libertății de exprimare trebuie să fie componente cheie în combaterea terorismului și o parte vizibilă a acestui demers. Nu poate exista stabilitate și securitate fără drepturile omului. Trebuie să ne reamintim nouă înșine și partenerilor noștri acest lucru în fiecare zi. În ultimele luni am condamnat um, ferm abuzurile masive comise de Daesh și, uh, bineînțeles, uh, am căutat alianțe pentru a combate terorismul. Noi am intervenit de asemenea cu sprijin umanitar în Siria și suntem puternic implicați și în Irak. Politica umanitară a Uniunii Europene se concentrează pe zone în care există nevoi neacoperite și grupuri vulnerabile. În Siria, în zonele cu violență redusă, explorăm posibilitatea implementării unor programe pentru a garanta drepturile tuturor Uh, minorităților etnice și religioase. De asemenea, vrem să facilităm tranziția și reintegrarea grupurilor vulnerabile în societate. Susținem de asemenea eforturile actorilor um, implicați pe teren pentru a ne asigura că abuzurile și încălcările drepturilor omului uh, sunt documentate pentru ca cei responsabili să fie trași la răspundere. Uh, sunt recunoscătoare pentru sugestiile valoroase pe care le-am găsit în raportul dumneavoastră și contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a găsi modalități de a le implementa împreună și aștept cu interes dezbaterea din această seară pentru a obține și mai multe contribuții. Mulțumesc! Mulțumesc! <clears throat> Acum am să o rog pe doamna Hautala să ia cuvântul pentru un minut din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întotdeauna e o zi importantă atunci când discutăm raportul anual al drepturilor omului în Parlament și este plăcerea mea ca în numele Comisiei DV să spun că domnul Panțeri a introdus uh, cooperarea pentru dezvoltare în reacția noastră la uh, raportul anual și am încredere că și în altul reprezentant consideră politica de dezvoltare ca parte integrantă a relațiilor noastre externe și sunt foarte mândră de uh, nominalizarea înaltului reprezentant, domnul Stavros Lambrinidis. Cred că a fost o decizie fericită luată de predecesorul nostru și vedem acum rezultatele. Deci, felicitări pentru munca pe care o faceți. Cred că domnul Panțeri a făcut un raport care arată că, într-adevăr, sunt multe probleme eh, importante de drepturile omului legate de politica de cooperare și dezvoltare și de asemenea am încredere că doamna înalt reprezentant în calitate de vicepreședinte al Comisiei are o bună cooperare cu Directoratul General pentru Dezvoltare, DEVCO. Abordarea bazată pe drepturile omului față de dezvoltare mi se pare atât de naturală încât nici măcar nu mai este menționată în raport, dar sper că activitatea va continua și prioritățile pe care le-ați exprimat corespund foarte bine cu ce doresc Parlamentul și Comisia DV, inclusiv responsabilitatea. Mă rog acum pe doamna Jintnanska să ia cuvântul pentru un minut din partea Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă întrebați pe cetățeni care consideră că sunt uh, cele mai importante probleme, peste 50% vă răspunde că este vorba de violența împotriva femeilor. De aceea aș dori să vă atrag atenția asupra acelui element pe care îl consider cel mai important atunci când vorbim de violență. Eu cred că este important ca statele să construiască o, o atmosferă a încrederii, să nu se mai întâmple ca o femeie care a fost victima unei violențe să nu dea de neprofesioniști care să încerce să explice că nu s-a întâmplat de fapt nimic. Statele membre trebuie să aibă personal școlit atât la nivelul poliției, procuraturii, dar evident și în sistemul de sănătate pentru ca aceștia să poată interveni rapid și să ajute victima problemă. În acest sens, sigur că trebuie schimbată și atitudinea oamenilor în Uniunea Europeană, schimbarea de atitudine care sigur nu se poate face doar prin modificarea legislației care ne revine nouă. Mulți uh, din noi provenim din uh, țări unde palme, de pildă, sunt privite ca ceva foarte normal. Dăm cuvântul reprezentanților uh, grupurilor și am să fac un apel la dumneavoastră să încercați să vă înscrieți în timpul alocat

Discutăm un raport uh, foarte important. Un raport uh, care are niște obiective foarte importante. Însă drepturile omului uh, nu sunt un domeniu în care sunt prea multe vești bune. Există probleme precum fanatismul, intoleranța, rasismul. Acestea încep din nou uh, să-și facă simțite prezența și drepturile omului sunt în pericol și nu spun asta într-un uh, mod foarte lejer. O spun cu toată seriozitatea. Noi trebuie să ne angajăm uh, să protejăm drepturile omului pe baza valorilor democrației și demnității pentru toate persoanele, umane, toate persoanele de pe planetă drepturile omului uh, în uh, timpul crizei economice uh, combină aceste lucruri. Există părți ale lumii unde drepturile omului sunt călcate în picioare din cauza problemelor economice și de aceea trebuie să ne asigurăm că nu pierdem din vedere acest aspect. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să fie angajată și consecventă în demersurile sale. Nu putem să avem uh, standarde duble, să condamnăm uh, pe de o parte și să semnăm uh, pe de altă parte acorduri. Nu putem să avem două fețe când vine vorba despre drepturile omului și trebuie să facem ceea ce spunem dacă vrem ca și alții să ne asculte și să fim credibili. Capitolul privind drepturile omului este vital, după părerea mea. Este un domeniu absolut vital și trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt apărate și companiile europene prezente în țările terțe se ocupă de respectarea drepturilor omului. Și, bineînțeles, toate asta trebuie făcută cu responsabilitate. La fel și puterea omului. Mulți vor să vadă acest lucru dincolo de granițe. Încă un moment, uh, vreau să-l fericit pe domnul Lambrinidis pentru lucrurile excelente pe care le face. Vreau să vă anunț că, întrucât suntem deja în întârziere și mai sunt și alte subiecte la ordinea de zi, am să îi rog pe toți colegii să aibă înțelegere să nu lăsăm uh, cartonașe albastre la această dezbatere din acest motiv. Deci rog acum pe domnul demesmaeker să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport, eh, dragi colegi, a devenit destul de stufos, care descrie foarte multe aspecte, însă în orice caz felicitări domnului raportor. Unele evoluții însă sunt pozitive. Uniunea Europeană dispune de tot mai multe instrumente pentru a impune respectarea drepturilor omului, dar uneori Uh, trebuie dublate și de eforturi economice. În anumite regiuni, de pildă în America de Sud, lucrurile au evoluat pozitiv, în alte regiuni ale lumii lucrurile au regresat. Rusia, de care s-a vorbit, face parte din cea de-a doua categorie și a devenit o provocare strategică. Și în acest context aș dori să atrag atenția asupra uh, propunerii de rezoluție uh, care vizează anexarea Crimeei. Tatarii însă sunt un popor mic, dar mândru. Uh, istoria lor e undeva, vine de undeva din negura vremii. Însă relația lor cu Uh, locuitorii Crimeei a fost întotdeauna foarte pașnică. Astăzi nu se mai vorbește de acest lucru. Mai multe organizații care luptă pentru drepturile omului au spus că sunt discriminați atât tătarii cât și locuitorii Crimeei. Și se spune că dacă vor să-și păstreze uh, pașaportul ucrainean, nu mai au acces la diferite servicii. și se condamnă evident astfel de uh, practici, însă să nu uităm uh, nici de anexarea Crimeei. Pentru două minute. Gracias, presidente. Quiero felicitar al señor Panseri. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să felicit pe domnul Panzeri pentru un raport care este un exemplu bun de document cuprinzător, inclusiv, care preia poziția ONG-urilor și prea poziția noastră a parlamentarilor, a reușit uh, să includă mențiuni legate de impunitate, de justiția criminală internațională, de libertatea de expresie, drepturile femeilor, copiilor, comunității LGBTI, este o realizare formidabilă. Dar există totuși o chestiune, și anume protejarea celor care apără drepturile omului, asta nu e suficient acoperită. Oamenii vin aici, ne spun ce fac, se întorc acasă și se confruntă cu pericole din cauza lucrurilor pe care le-au dezvăluit. Sunt uh, 215 considerente în acest raport excelent, dacă nu mă înșel. El menționează accesul la apă potabilă și condiții sanitare, care a fost recunoscut din 2010 ca un drept uman. Uh, am spus acest lucru, dar nu îl respectăm, pentru că uh, 15% uh, din populația lumii nu are acces la, la o toaletă. Vorbim de un miliard de oameni care uh, trebuie să-și facă nevoile în aer liber. Uh, copiii mor în fiecare minut din cauza unor boli care ar putea fi prevenite. Am putea scăpa de holeră, de tifos, de poliomelită și așa mai departe. Uh, de asemenea, dezvoltarea fizică și cognitivă a acestor copii este afectată de prevalența acestor boli și asta nu subminează doar sănătatea oamenilor, ci contribuie și la violență sexuală și la subdezvoltare. Aș vrea să rup tăcerea și să susțin uh, campania organizației Nielsen împotriva lipsei de toalete. E o, o campanie de drepturi omului. Cuvântul pentru un minut. Merci, monsieur Mulțumesc, domnule președinte. Cam în fiecare an uh, examinăm acest raport privind drepturile omului și democrația în lume. Raportorul nostru, domnul Panțeri, a ales uh, să facă un raport uh, tematic și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Raportul conține foarte multe elemente pozitive, însă Uniunea Europeană nu este fără reproș în domeniu și nu este în cea mai bună poziție să dea lecții. Se pune accentul pe responsabilitatea responsabilitatea socială a întreprinderilor, dar de ce să nu susținem un mecanism internațional um, care să pună capăt uh, impunității comise de întreprinderile multinaționale? De ce să denunțăm impactul dezastruos al planurilor de ajustare structurală, mai ales pe plan economic și social? Uh, cum uh, să integrăm aceste aspecte atunci când um, mai ales când vine vorba de imigrație, um, noi colaborăm cu dictatorii din uh, Cornul Africii. Mă, îmi pune probleme anexa privind drepturile omului. Este restrictive și îi pune în pericol pe cei care nu sunt numiți. Mulțumim. Uh, doamna Lochbiller pentru două minute. Vorsitzende, sehr geehrte Domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă, doamna Mogherini, stimată domnule reprezentant special pentru drepturile omului. Actualul raport reprezintă o, o prezentare corectă a diferitelor domenii de acțiune ale Uniunii Europene în acest uh, domeniu tematic și arată, punctează pe bună dreptate unde au avut loc evoluții pozitive, dar descrie și deficiențele. În uh, discuții cu colegi din alte uh, parlamente ni se spune uh, plin de admirație că de mult facem noi în acest domeniu. Dar în același timp există totuși și contradicții în uh, ceea ce privește politica în domeniul drepturilor omului a UE atunci când ne gândim la refugiați și uh, este o rușine că nu am găsit încă o soluție care să funcționeze pentru o imigrație legală spre Europa și să crește capacitatea de preluare a refugiaților în anumite state membre. Raportul vine și cu propuneri uh, de îmbunătățire, și, dar din păcate nu am reușit să impunem și introducerea un, unui verificări de respectarea drepturilor omului atunci când uh, se vorbește de semnarea unor acorduri în domeniul comercial astfel încât uh, cei afectați uh, să se poată adresa și instituțiilor europene atunci când este cazul. Îl rog pe domnul Corao să ia cuvântul pentru un minut anche io accolgo con favore. Mulțumesc și eu uh, salut uh, raportul domnului Panzeri, un raport uh, dificil, voluminos și care se referă la mai multe spețe din acest domeniu tematic, uneori foarte distincte. Am apreciat abordarea tematică, catalogul de țări care a dus la discuții infinite și lor de poziție politice. Sigur că se putea face și ceva în plus, însă punctul de plecare mi se pare bun. E de apreciat și faptul că, într-o perioadă în care acțiunea externă a Uniunii Europene include negocieri și în domeniul drepturilor omului, acolo unde uh, avem relații economice. Ar fi bine să existe o clauză uh, obligatorie și instrumente de control eficace pentru că deseori rezoluțiile noastre nu sunt urmate și de un control efectiv a ceea ce cerem noi aici. Minut. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, uh, aduce lumina asupra unor abuzuri asupra drepturilor omului, violență împotriva femeilor și fetelor, mutilare genitală, uh, suprimarea presei libere, violență religioasă. Uneori, cred că considerăm aceste abuzuri ca petrecându-se undeva în depărtare în Irlanda de Nord pe 26 și 27 ale acestei luni, Comisia uh, pentru Egalitate, care este una publică, va avea un caz împotriva Ashers, uh, familiei Ashers, o familie de creștini care au o brutărie, care au uh, uh, refuzat să facă o pâine cu un mesaj care susținea uh, uh, căsătoria gay. O astfel de acțiune împotriva dreptului de a-și exercita Credința este o încălcare a articolului 9 a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Provocarea pentru legislator este așadar să găsească, la fel ca Lady Hale, uh, vicepreședinte al uh, Tribunalului Britanic, uh, un, o soluție rezonabilă pentru cei care au opinii democrat religioase puternice. Mă bucur că avem, v-ați referit la libertatea religioasă și vă rog ca toți să spunem asta. Domnul Gjib, pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport cu privire la drepturile omului este o sarcină foarte dificilă, mai ales când uh, Trebuie să mulțumim pe toată lumea, de aceea vreau să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi raportorului pentru eforturile depuse. Cred că anul 2013 a adus cu sine schimbări uh, foarte importante, mai ales în Ucraina, Euromaidanul și victimele de acolo. A fost anul în care am văzut uh, schimbări uh, semnificative după primăvara arabă. Există o problemă? Întreabă vorbitorul. Please continue. Okay. Continuați, vă rog, spune președintele. În plus, a fost uh, începutul unor schimbări dramatice în Orientul Mijlociu. Și s-au produs foarte multe victime. A fost începutul uh, lui ISIS și a grupurilor militante care și-au uh, care au comis numeroase acte de violență de exemplu, distrugerea Malula în Siria, biserici distruse și vă pot da multe alte exemple de astfel de acte barbare. Situația creștinilor se deteriorează în întreaga lume în Orientul Mijlociu, în Corea, în numeroase regiuni din Africa. Potrivit estimărilor, în fiecare an 100 de milioane de creștini sunt persecutați. Mai multe mii își pierd viața în fiecare an și în altul reprezentant, reprezentant a menționat aceste cifre. În raport se menționează și evenimentele sau situațiile de încălcări ale drepturilor omului în Mali, Libia, Sudan sau Nigeria. Și, în cele din urmă, există și exemple pozitive în 2013, când uh, am lansat Fondul European pentru Democrație și uh, am acordat și premiul uh, Sakharov, care marchează importanța situației. Cuvântul pentru două minute. panzeri er Domnul Panzeri a prezentat un raport foarte ambițios, se concentrează pe <clears throat> uh, fond uh, și uh, nu face doar o enumerare a unor situații care niciodată nu ar putea fi completă. Prin acest instrument al urgențelor, uh, Parlamentul are acum uh, la dispoziție un uh, o posibilitate de a reacționa la astfel de situații. Și salut uh, posibilă crearea unui grup de lucru care să uh, se ocupe de uh, problema activiștilor în domeniul drepturilor omului, a căror drepturi sunt încălcate. Contravine principiilor uh, politicilor noastre externe, uh, o orientare în funcție de oportunități a opțiunilor noastre în ceea ce privește respectarea sau nu a drepturilor omului. Acestea nu sunt uh, voluntare, ele trebuie respectate în mod obligatoriu. Doar o lume în care uh, statul de drept, libertatea individuală și democrația există, reprezintă o lume sigură. O astfel de uh, politică nu trebuie făcută cu atitudine de sus, ea trebuie făcută pe, uh, pe, în mod diplomatic, dar și uh, acolo unde este nevoie, prin critici instituția reprezentantului special, uh, care este condusă în mod excelent de către Stavros Lambrinidis, reprezintă un uh, pas uh, bun în această direcție și trebuie extins. Domnul Belder, un minut. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportul Panțerii este foarte clar în condamnarea persecuției creștinilor și uh, identifică absolut corect această problemă și o critică absolut corect și aș vrea să spun în altul reprezentant și reprezentantului special că este important să implementăm rezoluția privind uh, libertatea religioasă din alineatul 132 unde se vorbește despre orientările Uniunii Europene în ce privește protejarea libertății de religioase și libertății de credință. Da, după doi ani deja nu știu să se fi făcut foarte mult în ce privește implementarea acestor orientări, așa aș dori să știu ce s-a făcut și mă întorc la ce a spus domnul Nisma, care există o lipsă de voință politică? Nu, nu aici în Parlamentul European. Poate în altă parte lipsește și vreau să știu dacă susțineți acest principiu. Domnule președinte, doamnă comisar, respectarea drepturilor omului este o precondiție pentru relațiile uh, cu țările cu care avem relații contractuale, dar uh, tragem uh, consecințe pentru țările care încalcă uh, dreptul internațional, uh, drepturile omului și care ocupă teritorii. Acum uh, câteva zile, uh, premierul israelian ne-a spus cu aroganță că nu susține soluția cu două state. Noi știm ce înseamnă acest lucru. Ministrul de externe al Armeniei, care ocupă Nagorno-Karabakh, spunea ieri într-un interviu în țara mea că printre principalul partener strategic al Armeniei în toate domeniile și în apărare este Rusia și spunea că baza militară rusească de acolo este o garanție pentru siguranța țării sale. Guvernul Marocului, care este la rândul său partenerul nostru, va organiza în curând o conferință uh, de nivel înalt la Dala într-un uh, teritoriu ocupat din uh, vestul Saharei, unde Marocul uh, încalcă regulile de bază ale populației locale. Doamna Mogherini, vom schimba ceva în politica noastră față de aceste țări? Mulțumesc! Domnul Teri Cabras, pentru un minut. Grazie, senor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimul deceniu, situația femeilor în societate s-a îmbunătățit în mod evident, dar există diferențe sociale uh, și de cultură în continuare și la noi, în statele membre. Permiteți-mi să vă dau un citat din John Mansfield de acum 146 de ani. Spune atunci, că trebuie dat femeilor facultatea liberă a utilizării uh, propriilor uh, dotări și trebuie încurajate așa cum ar trebui să facem cu orice ființă umană. Acum 146 de ani se spuneau aceste cuvinte. Trebuie respectate și acum. Carver, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Benoît Battistelli, președintele biroului EPO, uh, persecută oficiali uh, sindicali pentru că au avut îndrăzneala, între ghilimele, să apere uh, angajații și să apere pe cei care au fost demiși pe nedrept Curtea olandeză de apel uh, a spus că uh, trebuie uh, investigate aceste aceste cazuri, dar IPOL a cerut, a invocat imunitatea și Bruxelles a intervenit în favoarea lor. Șocant este nu doar că Apple este imun uh, și la înalta uh, Curtea Drepturilor Omului și față de Comisie, dar și că uh, autoritatea judiciară a patentelor este pusă în Europa sub un singur sceptru. Cum putem să cerem altora să îndeplinească drepturile omului când le încălcăm atât de flagrant într-o instituție care funcționează în numele Uniunii Europene? Mulțumesc. Domnul Șoprad, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, raportul Panzeri demonstrează că um, imperativul categoric uh, al drepturilor omului a devenit politica externă a Uniunii Europene. Le-am cerut uh, uh, statelor să renunțe la diplomații, la diplomații calificate drept egoist național. Le-am spus că trebuie să renunțe la aceste drepturi pentru a promova o ideologie. Uniunea Europeană nu aspiră să devină un pol puternic într-o lume multipolară, ci vrea doar să dea lumii întregi lecții de morală și să își uh, promoveze cultura morții cu promovarea avortului și uh, prin subminarea familiei naturale. Și uh, obiectul central al raportului Panzerii se referă la comunitatea LGBT și uh, se denunță la nivel general uh, atacurile împotriva drepturilor omului. Apărătorii sinceri ai uh, drepturilor omului, care sunt de partea vieții, nu sunt proști și vor vota împotriva raportului. Mulțumim. Domnul Tăcheș Laslo, pentru un minut. Domnule președinte, Uh, în două mii doi Consiliul a adoptat cadrul strategic privind uh, drepturile omului și democrația pentru a întări uh, angajamentul nostru față de terțe țări. Uniunea are acum un reprezentant special pentru drepturile omului menit să crească eficiența activității noastre. Se poate spune că acum avem instrumente mai bune pentru a apăra în comun drepturile omului în lume și totuși, încă nu reușim să uh, apărăm drepturile omului suficient pentru că suntem divizați și pentru că facem compromisuri cu valorile noastre. Este rușinos că un raport atât de important este în mod uh, egoist și nepotrivit folosit de unii membri pentru a sublinia uh, problemele interne și diviziunile interne care rămân în continuare sub competență națională, în mod strict. Asta este greșit și ne scade credibilitatea. Mă opun tuturor eforturilor care ne împiedică să abordăm realmente toate încălcările drepturilor omului, inclusiv persecutarea creștinilor, tortura și violența împotriva copiilor și femeilor, situația migranților și refugiaților și a persoanelor cu disabilități și altora. Um, rog pe domnul Howitt să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Scuzați-mă doamna valenciano a avut sper că nu e un uh, blue card in disguise. It's not a blue card, President. Nu este un cartonaș albastru, e o problemă de procedură. Porque es posible que la interpretación no fuera correcta. Pero el Poate că am înțeles eu greșit, dar uh, cel care a intervenit înaintea domnului Tăcheș a vorbit de persoanele LGBT și mm, i-a numit o, o travă. Cred că ar trebui să-și retragă aceste cuvinte. Sper că n-am auzit eu uh, corect, însă nu putem vorbi de homosexual ca o travă pentru societate. Uh, deghizat, dar uh, trecem peste lucrul acesta și dăm cuvântul lui Richard Howard pentru un minut și 30 de secunde. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor um, de timp îndelungat pe această temă, mă voi concentra pe cele mai importante de teme care vizează implementarea celor mai importante principii și uh, așa cum figurează ele în nou plan de acțiune cu privire la drepturile omului. Și mulțumesc și domnului Stavrinidis pentru implicarea sa. S-au uh, <clears throat> adoptat uh, planuri naționale în baza acestui plan de acțiune și sper că doamna Mogherini îl eh, va ajuta pe toate statele membre să-și finalizeze aceste planuri de acțiune. Va avea loc o evaluare interpares în acest uh, sens. În urma propunerii franceze, Sper că se vor avea în vedere și recomandările europene uh, atunci când este vorba de întreprinderi care să arate cum anume respectă drepturile omului ar trebui ca aceste lucruri să fie incluse în obligațiile de raportare ale corporațiilor. Eu sper că alta reprezentantă va susține implementarea acestui nou cadru și va promova și obiective de dezvoltare pe care le susține Ban Ki-moon pentru ca aceste cerințe să fie nu doar europene, ci globale. Sper că colaborați și cu DG Justiție pentru a asigura un mai bun acces la justiție a victimelor <clears throat> uh, în întreaga lume. Este obligația noastră de a forța pe alții să respecte drepturile omului. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport uh, care ar trebui să ne spună despre respectarea drepturilor omului include anumite dispoziții care încalcă drepturile omului. La punctul 165 există un atac la voința uh, unor întregi societăți uh, exprimate de croați și slovaci într-un referendum. Acolo ei au spus că vor să protejeze conceptul natural uh, al familiei. Mai mult, la acel punct uh, este cuprins un atac la adresa faptului că a fost organizat un astfel de referendum. Dacă noi astăzi uh, decidem uh, să criticăm că cineva s-a pronunțat într-un referendum împotriva conceptului natural al familiei, în ce măsură îi uh, punem în pericol pe cetățeni, pentru că ei ar putea fi persecutați uh, în lupta împotriva homofobiei? Cred că nu trebuie să uităm un lucru. Și anume că Parlamentul Poloniei în 2006 a statuat că dacă hotărâm să ne asociem uh, cu uh, tradițiile iudaice și creștine ale Europei, nu putem introduce concepte noi precum homofobia. Grazie, președinte. Da, relatrice... Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul, acest raport uh, este unul foarte bun și îmi exprim aprecierea pentru el. În contextul instituțional în care ne regăsim astăzi ar trebui să arate o mare sensibilitate vis-a-vis -vis de respectarea drepturilor fundamentale. Asta și în virtutea mandatului specific primit de vicepreședinta Comisiei și uh, în virtutea rolului sau de garant a drepturilor fundamentale. Profit de ocazie pentru a exprima faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie protectorul drepturilor umane peste tot în lume. Și trebuie să facă acest lucru nu doar în uh, exterior, ci și în interiorul Uniunii Europene. De aceea este nevoie de elaborarea unei strategii interne pentru drepturile fundamentale care să fie coerentă cu cadrul strategic pentru drepturile omului și democrație în relațiile externe. De aceea trebuie să depășim dilema de la Copenhaga, să verificăm respectarea drepturilor omului și a statului de drept, asta și în interiorul statelor membre. Un minut. Ja, danke, Herr Präsident. Es wird viel von Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește mult despre poziția centrală a drepturilor omului în politica externă a Uniunii. Dar nu este vorba doar de state terțe. Ar trebui să ne ocupăm și de situațiile în care se încalcă drepturile omului și în Uniunea Europeană. Mă gândesc la Polonia și la România. Nu am putut sau nu am vrut să știm că acolo au fost torturați oameni. Sau poate nu știm și alte lucruri, poate există și alte state unde se întâmplă așa ceva. Cum se poate ca în Austria oamenii să uh, poată uh, să aibă pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru exprimarea unei păreri? Cum uh, anume se întâmplă uh, lucruri de acest fel și în Germania. Există un condamnat uh, la 12 ani aici, care acum urmează să fie deferit la psihiatrie. Cum se poate ca oameni să fie încarcerați de 18 luni fără să fie pusă o acuzare? Doamna Kinga Gal, pentru un minut. Elnök úr, örvendek, hogy a gyermekek jogai ezen belül a, a gyermek... Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să văd că drepturile copiilor au primit uh, un loc important în raportul anual privind drepturile omului, așa cum am recomandat și eu. Este de asemenea important să existe un capitol uh, separat privind drepturile minorităților naționale și am recunoscut uh, că situația lor specială cere o soluție specială pentru a ne asigura că au drepturi egale. Totuși trebuie să vorbim încă despre cele mai dificile situații legate de drepturile omului care sunt în Orientul Mijlociu cu creștinii, femei și copii inclusiv, care au fost torturați, uciși sau transformați în sclavi din cauza credinței lor. Uh, aceste acțiuni uh, împotriva, aceste încălcări ale drepturilor omului sunt în contradicție cu uh, preceptele oricărei religii majore. Acestea sunt crime împotriva umanității. Acești oameni sunt martirii secolului 21, nu putem asculta asta fără să acționăm și aș dori să rog pe înaltul reprezentant să se asigure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

În mare uh, pot susține acest raport, dar ca deputat croat uh, trebuie să reacționez la articolul 165 din raport, uh, unde autorul deplânge rezultatul referendului din, referendumului din Croația din 2013. Cred că nu este niciun motiv pentru a deplânge nimic, pentru că definiția căsătoriei din Constituție nu a pus în pericol drepturile comunităților LGBTI. Din potrivă, a servit drept catastrofă catalizator pentru a adopta legea privind Uniunea Civilă între persoanele de același sex în 2014. Această lege a permis legalizarea Uniunii Civile între persoanele de același sex. Uh, dorința exprimată de majoritatea croaților uh, ca căsătoria să rămână um, între o femeie și un bărbat nu este o sursă de homofobie, este doar o dorință de a proteja valorile tradiționale care au permis păstrarea omogenității societății noastre împotriva tuturor evenimentelor din, din istorie. Bai, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, ieri am votat raportul domnului Tarabella, socialist belgian, și colega de la PPE a dorit să-l felicite. Mâine, raportul unui alt socialist, domnul Panzeri, va fi votat, care e considerat uh, adversarul PPE și totuși toată lumea va vota. Eu am votat împotriva raportului Tarabela și mâine o să votez împotriva raportului Panzeri pentru că amândouă promovează o ideologie periculoasă, ideologia de gen și cortegiul lor de revendicări comunitariste și ultraminoritare. Raportul Panzeri confirmă și faptul că Uniunea Europeană dă lecții de dreptul omului întregii planete în timp ce uh, încalcă regulile elementare ale democrației și nu respectă nici suveranitatea națiunilor și nici voința popoarelor. Astfel, la articolul 165 din raport uh, condamnă alegerea liberă a poporului croat de a înscrie în Constituție mariajul femeie-bărbat. Sigur, poate asta vă uimește sau chiar vă scandalizează, dar rezultatul referendumului croat a fost respectat și asta înseamnă democrație. În curând va fi a 10-a aniversare de la respingerea tratatului de la Lisabona de către francezi și uh, olandezi, care a fost o expresie democratică. Ulman, un minut. În uh, European Parlament în uh, Parlamentul European ne aducem aminte de aniversarea la 56 de ani de la Revoluția Tibetană. Ieri fluturau uh, steagul tibetane în multe localități din Europa. Cerem libertate de exprimare, drepturi ale omului uh, pentru această, acest popor iubitor de cultură și libertate. Inima noastră este alături de tibetanii care s-au jertfit uh, și cei care se mai află în pușcării. Grupul nostru pledează pentru dialogul substanțial între reprezentanții uh, Dalai Lama și a guvernului chinez. Singura încălcare de care pot fi acuzați tibetanii este de a își cere drepturile și libertățile. Și eu cred că trebuie să facem tot posibilul pentru ca suferința poporului tibetan să ia sfârșit. Rodriguez, pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să încep prin a-i uh, mulțumi uh, comisarului pentru activitatea sa excelentă. Uniunea Europeană promovează respectarea democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în întreaga lumii și, de asemenea, și respectarea demnității umane. Politica externă trebuie să fie guvernată de aceste principii, însă, din păcate, politica comercială a Uniunii Europene pare să încurajeze regimurile autoritare care încalcă zilnic drepturile omului. Nu putem să avem o abordare selectivă în ceea ce privește drepturile omului. Uh, dacă femeile uh, suferă foarte mult, uh, nu putem să închidem ochii. Femeile sunt adesea victime ale încălcării drepturilor omului și trebuie să le protejăm. Trebuie să punem presiuni mai mari pe țările care încalcă cu regularitate drepturi ale femeilor și ale bărbaților. Dacă oamenii doresc să vină în Europa, există femei, bărbați și copii. Trebuie să le oferim o protecție mai mare, astfel încât să nu moară pe Mediterana, ca daune sau ca victime colaterale ale acestui proces. Mulțumim. Uh, domnul Sinadinos, un minut. Πώς caracterizate. Mulțumesc, domnule președinte. Ce ați spune, ce ați gândit despre o instituție care face declarații grandilocvente, eh, spunând că regimurile democratice se caracterizează prin respectul drepturilor omului, libertatea a cuvântului, libertatea drepturilor fundamentale și în același timp unul dintre membrii acestei organizații încalcă toate aceste principii și Uh, toate instituțiile închid ochii la această situație. Cu ceva timp în urmă am denunțat uh, intervenția guvernului grec și a primului ministru Samara, Samaras, uh, pe lângă justiția elenă, pentru a aresta președintele și unii deputați ai organizației Zorea Auride și este vorba de al treilea partid democratic din țară și singura opoziție reală din Greci, Din Grecia. Am denunțat aceste fapte care sunt contrare libertății drepturilor omului, justiției, transparenței și libertății uh, cuvântului. Sper că, deși este un pic târziu, uh, Parlamentul va denunța această situație pentru a împiedica persecutarea politică a organizației Zori Aurii. Uh, o rog pe doamna Mogherini să transmită prietenilor din Scopie întâi să-și rezolve probleme și după aceea să intervină în Grecia domnule președinte Raportul anual este un instrument important. Trebuie să ne concentrăm pe eh, situația, pe lucrurile care se eh, întâmplă în afara Uniunii Europene și sper că uh, formularea în țările membre va fi ștearsă pentru că nu, are, nu și are locul. La fel, uh, se pune întrebarea dreptului la viață. Prea adesea aceasta este uh, considerată o uh, chestiune care depinde de filozofia fiecăruia. Însă știința a dovedit că viața începe cu mult înainte de naștere. Am decis că aceste lucruri trebuie să fie reglementate în țările membre, la nivelul țărilor membre. Trebuie să adoptăm exact aceeași atitudine și când e vorba de țări terțe. Drepturile omului sunt universale, însă numai atunci când uh, dreptul la viață începe la concepție și uh, se termină la moarte. Mulțumesc. Nu se poate să lucrăm cu o dublă măsură în politică, pentru că asta ar fi o palmă și pe, fa- pe obrazul Uniunii Europene. Relațiile Uniunii Europene cu state terțe trebuie astfel concepute încât drepturile omului să fie respectate peste tot. Există foarte multe țări cu care avem relații speciale. Sunt uh, țări, uh, de pildă, care urmăresc blogării sau jurnaliștii, instrumentalizează justiția și așa mai departe. Și noi colaborăm cu aceste țări. Apărarea drepturilor omului presupune, evident, și uh, avea un dialog, dar nu trebuie să cedăm întotdeauna. Nu trebuie, deci nu putem uh, să avem un eșec în această privință. Consiliul, Comisia, deci Parlamentul nostru vorbesc de o strategie pentru respectarea drepturilor omului, însă uh, toate aceste aspecte trebuie să ne gândim și la consecințe. Mă gândesc de pildă la Etiopia, Aici uh, foarte multe lucruri uh, nu au mers așa cum uh, trebuie și în multe alte țări din Africa avem nevoie de o politică proactivă și asta și uh, apelând la libera conștiință. Și atunci ar trebui stopate și livrările militare atunci când este vorba de protejarea drepturilor omului și aici ne scriu și drepturile femeilor. Uh, închei imediat. Uh, Cred că s-a făcut treabă bună în acest domeniu până acum, dar încă nu este suficient. Vorbitoarea este întreruptă. Cum vă spuneam, în continuare există multe țări cu care Uniunea Europeană are relații comerciale și unde sunt urmăriți jurnaliștii. Mulțumesc că ați încălcat uh, cu mult timpul de vorbire, ați folosit uh, peste două minute și aș dori să rog pe toată lumea să respecte timpul de intervenție alocat. Uh, domnul Stetina. Domnul Stetina. Doamnelor și domnilor, apărătorul drepturilor omului uh, Sergei Kevalov a fost numit, uh, desen, uh, nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în timpul războiului cecen, când um, oamenii au fost ucis cu mile, Kovaliov spunea că încălcările drepturilor omului nu pot fi o problemă internă doar a unei țări. Faptul că nu a primit premiul Nobel a uh, Uh, dat startul unei perioade de indiferență uh, la adresa drepturilor omului în ultimii ani. Apărarea drepturilor omului uh, presupune un simț al justiției foarte puternic, exact așa cum avea și Sergei Kovaliov. Dar se pare că această tendință de a-i apăra pe ceilalți devine tot mai slabă. Raportul privind drepturile omului spune că încălcările drepturilor omului nu pot fi doar o afacere internă a unei singure, singure țări. Mulțumesc foarte mult. Domnul Mian Mon, un minut. El informe anual sobre derechos humanos. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport privind drepturile omului în lume este extrem de important, arată cât de vital uh, este respectul drepturilor omului pentru Uniunea Europeană. Uh, pentru că uh, respect, drepturile omului fac parte intrinsecă din identitatea noastră și este important să facă parte și din politica noastră externă, mai ales într-un moment în care principiile fundamentale ale ordinii internaționale sunt puse sub semnul întrebării și motive, modele politice alternative apar. Uh, lumea noastră e plină de crize și de probleme, totuși Trebuie să rămânem ferm față de principiile noastre, trebuie să ne uităm în vecinătatea noastră și să susținem parteneriatul estic și uh, cel mediteranean. Sigur, vedem acolo foarte multe încărcări ale drepturilor omului, multe încălcări ale, tratat, ale articolului 8 din tratat, vedem multe modalități în care valorile fundamentale pe care le susținem nu sunt respectate. Însă politica de vecinătate trebuie să fie una pe termen mediu și lung, realistă, bazată pe valorile noastre, care trebuie să facă parte integrantă din, ele, din ea. Uh, în concluzie, vreau să spun că acțiunea externă, serviciul de acțiune externă trebuie să introducă drepturile omului în uh, activitățile sale. Pacea și securitatea se bazează pe respectul drepturilor omului în toată comunitatea internațională. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul uh, Rangel, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să o salut pe altă reprezentantă. Vis-a-vis -vis de această temă, aș dori să atrag atenția asupra unui număr de două aspecte. 1. Vedem că există țări în tranziție spre democrație. Și cred că în această privință Uniunea Europeană poate juca un rol important, poate susține aceste țări în tranziție spre democrație. Poate să le ofere sprijin pentru că această tranziție să se desfășoare lin. Avem mai multe exemple în acest sens. Și din Est. Și aici a existat această posibilitate a unei tranziții democratice și s-a ajuns la o îmbunătățire a situației democrației. Și un alt aspect important. Eu cred că ar trebui să încercăm să ne implicăm uh, oriunde este necesar și să nu intervenim doar punctual. Protejarea drepturilor omului ar trebui să fie un proces continuu căruia să ne dedicăm. Este un proces care trebuie să continue, un proces care cu timpul va aduce și roade. Mulțumesc. Doamna Comodini, Cachia, un minut. Mulțumesc. Raportul abordează diferite aspecte ale drepturilor omului, concentrându-se pe acele domenii în care este nevoie de mai multă acțiune la nivel european. Însă aș vrea un cadru mai puternic pentru aceste acțiuni. Un cadru care să cuprindă acțiuni eficiente și care să sprijine țările afectate în procesul de democratizare. Acțiunile trebuie să fie considerate priorități și trebuie să aibă ținte reale și măsurabile. Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în respectarea acestor principii și, prin urmare, coerența între politicile interne și externe în drepturile omului ale Uniunii Europene trebuie să fie consolidate. Uh, apoi, uh, Suprimarea libertății de exprimare a presei uh, nu este deloc o evoluție pozitivă, ducând la instabilitate și crize umanitare. Și acestea duc la migrație, și la tragedii uh, pe teritoriul Uniunii Europene. În acest sens, uh, acțiunile țintite cu țările terțe sunt esențiale. Mulțumesc foarte mult, domnul Buda. Un minut. Persoana și dignitatea umană constituie elementul central în jurul căruia se subsumează toate acțiunile Uniunii Europene protejarea drepturilor omului trebuie să constituie principalul punct pe foaia de parcurs a unei țări din uniunea europeană și nu numai

drepturile omului trebuie să constituie mai departe o componentă esențială a acțiunii externe pentru uniunea europeană și un adevărat element al identității sale în relațiile bilaterale. mulțumesc. mulțumesc foarte mult un minut vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte Anul 2013 a fost un an plin de provocări și în uh, reacția noastră la încălcările drepturilor omului din toată lumea, subliniez că trebuie să rămânem fideli principiilor și valorilor noastre. Asta înseamnă că drepturile omului trebuie să fie în centrul relațiilor noastre cu țări terțe, politica noastră trebuie să fie vizibilă, coerentă și eficientă, cu o concentrare specială pe regiunea imediată, pe vecinii noștri imediați. Trebuie să susținem dezvoltarea democratică, statul de drept și alegeri libere și corecte. Acestea sunt cerințele cheie pentru o democrație funcțională care respectă drepturile omului și pe acest, aici nu putem să facem niciun compromis. Trebuie să insistăm asupra acestora în procesul nostru de extindere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnul Planković, un minut. Poštovana visoka predstavnice Mogherini, care... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Mogherini, domnule Panțeri. Este o mare plăcere pentru mine să văd că astăzi dezbatem acest raport anual cu privire la drepturile omului și democrație în lume în 2013. Și cred că ar fi bine ca acest raport să fie votat anul viitor și să se refere la, și la țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene. De aceea ar fi bine ca punctele 165 și 162 să nu fie votate. Aș dori să nu fie votate și spun asta în calitate de cetățean al Croației. Mi se pare important că această dezbatere are loc într-un spirit de cooperare. Și, uh, bineînțeles, are legătură și cu dezbaterea precedentă, pentru că vrem să subliniem aici că drepturile omului sunt prioritatea noastră numărul 1. De aceea doresc uh, să salut faptul că domnul Panțeri a spus că chiar și șefii de delegații care au uh, legături cu alte state trebuie să respecte drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Doamna Clune, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă o un membru al acestei camere a folosit cuvintele uh, o travă vis-a-vis -vis de un membru al comunității LGBT și eu cred că ar trebui făcut ceva pentru a redresa această situație. Eu aș dori să mă refer la atenția specială acordată în acest raport libertate de religie, violență împotriva femeilor și fetelor tinere și accentul pe care îl pune pe munca forțată a minorilor, uh, sărăcie și malnutriție. Cu toții am auzit uh, povești groaznice politice de uh, tortură, deportări și așa mai departe împotriva femeilor. Trebuie să le ajutăm și cel mai bun lucru în domeniul politic este să ne implicăm în educație. S-a spus de multe ori acest lucru în uh, această aulă, să le ajutăm să gândească singure. Această dimensiune a drepturilor omului trebuie să-și găsească locul în toate acțiunile politice ale Uniunii în relația cu state terțe. Trebuie să facem uh, mai mult, nu să rostim doar uh, cuvinte pentru a uh, susține libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea de gândire. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane de un minut. Sunt 13 persoane înscrise pe listă. Domnul Cioba Șogor are cuvântul primul a jelentés nagyon helyesen felhvja a figyelmet a gyülekezetek raportul uh, pe bună dreptate cât de important este să exercita dreptul la și la acțiune. Și într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, o demonstrație pașnică, despre o demonstrație pașnică a fost interzisă pur și simplu pentru că instituțiile politice nu au fost uh, de acord cu obiectivele acestei demonstrații. Trebuia să fie într-un oraș uh, cu situație etnică mixtă, unde acum 25 de ani a fost violență între grupurile etnice. Sistemele democratice în mod normal nu interzic demonstrații pașnice și uh, România, în mod special, este o țară care este mândră de relațiile sale etnice, care sunt rezolvate într-un mod foarte civilizat și european. Nu este o idee bună să negăm aceste drepturi minorităților. Credem, noi credem că atunci când se întâmplă așa ceva în Europeană, ne suminează credibilitatea atunci când îi criticăm pe alții. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Sunțuri, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult. Doresc să îi mulțumesc raportorului domnul panzeri pentru uh, uh, activitatea sa extraordinară în acest raport privind drepturile omului. Apreciez introducerea promovării drepturilor femeilor, copiilor, și a minorităților uh, religioase și etnice și a minorităților în general. Aceste persoane fac parte dintr-o societate puternic discriminată în majoritatea țărilor lumii și este nevoie de o mai mare protecție din partea guvernului. Uniunea Europeană trebuie să fie lider în ceea ce privește abordarea acestei probleme Guvernele și societatea civilă pot să joace un rol important în asigurarea respectării libertăților și drepturilor. Trebuie să existe o conformare cu drepturile în interiorul uh, granițelor noastre pentru că oamenii să nu fie nevoiți să uh, se mute în altă țară pentru a le fi respectate drepturile. Și de asemenea, uh, trebuie să punem presiuni mai mari când negociem cu alte țări terțe. Mulțumesc foarte mult, domnul Zambaschi. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Могерини, уважаеми колега Панцери, уважаеми колеги. Mulțumesc. Colegul nostru, domnul Panțeri, a făcut o treabă foarte bună. Totuși, avem câteva observații critice în grupul nostru politic. Nu suntem de acord cu anumite afirmații vis-a-vis -vis de uh, politicile de azil, schimbări climatice, refugiați și așa mai departe. Lituania, Croația și Slovacia sunt criticate pentru politicile lor interne. Noi credem că fiecare stat membru are dreptul să decidă singur ce uh, tradiții în domeniul familiei dorește să respecte. Sunt uh, țări precum Turcia care susțin statul islamic. Domnul Miss Bilbao, you have the floor. Doamna Bilbao, aveți cuvântul. Thank you very much. Muchas gracias por la generosidad. Europa. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru generozitate. Europa dorește să rămână un punct de referință pentru drepturile omului în lume. Pentru a face asta, trebuie să vorbească cu o singură voce eh, când eh, se eh, aplică asupra unor conflicte. Nu e suficient să fii puternic atunci când ai de-a face cu cei slabi și atunci când e vorba de state influente, Israel, SUA sau China, să te înclini în fața lor. În chestiuni cheie, cum ar fi Palestina sau Sahara de Vest, uh, Trebuie să ne facem ordine în propria casă. Un sistem de avertizare pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în diferitele state membre este importantă. Este astăzi Ziua Internațională a Victimelor Terorismului. N-ar trebui să uităm acest lucru și să, ar trebui să dăm susținere tuturor victimelor din Europa, inclusiv celor care au fost uh, uciși acum uh, zeci de ani. Domnul Crisogonos, mulțumesc. Poate părea paradoxal. Ne preocupăm de situația drepturilor omului și democrației în lumea a treia, fără să vedem problemele care există în interiorul Uniunii Europene. În numele stabilității bugetare, sacrificăm legitimitatea democratică. Pentru că puterile și prerogativele Parlamentului European și a parlamentelor naționale sunt limitate. De asemenea, și drepturile sociale sunt sacrificate din cauza tăierilor bugetare. Dacă sunteți cu adevărat preocupați de situația drepturilor omului, v-aș recomanda ca, în loc să discutați despre ce se întâmplă în alte țări, să confirmați aderarea Uniunii Europene la Carta Drepturilor Omului. Prezentând situația din Uniunea Europeană, curții europene a drepturilor omului. Se vorbește despre stabilitate bugetară și austeritate și atunci uh, vor vedea ei ce înseamnă acest lucru pentru Uniunea Europeană. Gospa predsednica, hvala za uh, besedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Tema acestei dezbateri este într-adevăr foarte complexă. Însă vreau să mă refer la un aspect care nu a fost menționat până acum în această dezbatere. În raport se menționează activitățile antiteror. Totuși, Mie mi se pare că atunci când luptăm împotriva terorismului, uneori încălcăm drepturile omului, în special prin măsurile care vizează colectarea de date personale. Și acest lucru poate duce la încălcarea drepturilor omului. De aceea, nu vreau acum să vin cu uh, afirmații de tip uh, Patriot uh, Act și vreau să evit situații de genul Big Brother. Eu cred că la nivelul Consiliului Europei ar trebui să colaborăm mai bine pentru pregătirea unei strategii pe termen lung în acest domeniu. Domnul Castaldo. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să aduc mulțumiri raportorului și tuturor raportorilor din umbră care s-au implicat pentru elaborarea acestui raport, care cu siguranță a fost o muncă foarte <clears throat> îndelungată. Vreau să reamintesc de câteva puncte uh, care îmi stau la inimă, punctele 55 și 56 Cred că ar trebui să facem trimitere și la statutul de la Roma a Curții Penale Internaționale, pentru că Armenia și Pakistanul și alte țări candidate, uh, ceea ce privește relațiile noastre comerciale, își doresc să adere poate la aceste statute și, uh, de asemenea, aș dori să se facă trimitere și la amendamentele de la Cambala, dat fiind faptul că un prieten de-a meu a avut ocazia să lucreze în acest domeniu. În orice caz, sperăm că acest raport va face ca această temă să fie relansată în toate statele membre. Și <clears throat> aș dori să se reamintească și, așa cum se face de fapt punctul 57, de genocidul din uh, Armenia și că trebuie găsită o reconciliere și aici. Mulțumesc. Care acum cuvântul în alta reprezentantă, doamna Mogherini. Been, uh... Mulțumesc, voi fi succintă. A fost o dezbatere uh, bogată în sugestii, comentarii și idei uh, de care am luat notă și vă pot asigura că vom uh, ne vom baza pe ele foarte mult în acest stadiu crucial al pregătirii politicilor noastre pentru dreptul omului și uh, în următorii cinci ani. Aș vrea să menționez unul dintre punctele pe care le-au ridicat mulți dintre dumneavoastră, pentru că nu e un lucru pe care l-am inclus în uh, primul meu discurs, deși am uh, sentimente foarte puternice față de această chestiune, și anume rolul femeilor în societate și în conducere și problema violenței împotriva femeilor. Sunt două fețe ale aceleași monede. Ar fi nevoie de ore ca să dezbatem subiectul corespunzător, dar dați-mi voie să mă refer la ce ați spus și anume că lupta împotriva violenței asupra femeilor nu e doar o problemă de schimbare a legislației, este foarte mult o problemă de schimbare a culturii, a gândirii, începând de la educație nu doar a fetelor, dar mai ales a băieților în, propriilor noastre, în propriile noastre familii și școli. Și, de asemenea, este o chestiune uh, nu doar de politică externă, ci și de politică internă și vreau să vă împărtășesc faptul că am ales să dedic uh, activitatea noastră de pe 8 martie femeilor afgane și mai ales femeilor din Afganistan care au ales sau au încerc, care încearcă să aibă uh, roluri de conducătoare fie în politică, fie în instituții, în poliție sau în sistemul judiciar, în jurnalism, în mass media. Cred că trebuie să le susținem foarte mult. Am lansat un program ca să le invităm la instituțiile europene pentru un anumit uh, timp ca să putem deschide acest canal și să-l păstrăm deschis și să le încurajăm într-o situație foarte dificilă. Dați-mi voie să vă împărtășesc de asemenea faptul că pe 9 martie, luni, așadar, am avut plăcerea să mă aflu la New York uh, și am întâlnit uh, directorul executiv al Națiunilor pentru Femei și am discutat politicile comune luptă cu femeie. De asemenea, am discutat despre violența împotriva femeilor și am fost acolo împreună cu reprezentantul special. Uh, am participat la uh, uh, sesiunea de deschidere a procesului Beijing plus 20. Aș vrea să subliniez aici încă o dată contribuțiile valoroase făcute de membri, munca excelentă făcută și două angajamente, cred că pot să-mi iau. În primul rând, să mă asigur că ne coordonăm activitatea internă și externă pe drepturile omului în toate politicile noastre și, în al doilea rând, că vom încerca să introducem aceste chestiuni în toate sectoarele în care suntem implicați, mai ales atunci când uh, interacționăm cu terțe părți peste tot în lume și angajamentul de a colabora diferitele instituții, Consiliul, Comisia, dar foarte mult cu Parlamentul European și aș vrea să mulțumesc uh, tuturor foarte mult pentru contribuțiile la dezbatere, raportorilor din umbră și domnului Panțerii, raportorului Panțerii, pentru raportul excelent care va fi baza viitoarei noastre activități într-o mare măsură. În aceste momente critice vom, vom uh, folosi împreună cu statul Vros Lambrinidis. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! și doamnă comisar. De asemenea, aș, da, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Panțeri, două minute. Compliment. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Uh, felicitări uh, pentru provocarea pe care o așteptați și cred că uh, și se cuvin felicitări și înaltului reprezentant pentru drepturile omului pentru că a înțeles ce trebuie făcut. Această dezbatere a arătat că Uh, există totuși aspecte cu care nu uh, sunt de acord. Vreau să subliniez că în preambulul uh, cartei cu privire la drepturile omului, persoana trebuie pusă în centrul acțiunii Uniunii și vorbind de persoane, nu evocăm o abstracțiune, din potrivă. Prin, cu acest termen vrem să ne îndepărtăm de la abstracțiuni precum subiect sau individ și uh, trebuie să ne concentrăm asupra condițiilor uh, reale ale existenței și a inviolabilității drepturilor fiecăruia. Și de aceea re, retransmit uh, uh domnului Șoprad uh, faptul că mi se pare uh, de nepermis utilizarea cuvântului otravă vis-a-vis de membrii a comunității LGBT. Pe de altă parte s-au uh, făcut și alte critici uh, care nu mă surprind uh, din cauza intoleranței cunoscute acestor grupuri. Însă aș dori să mă refer și la GUE, la doamna Vergia, care uh, au spus că nu vor uh, susține uh, raportul și se vor abține, însă nu va da decât apă la moară altor opinii din acest uh, Parlament. Köszönöm képviselő úrnak, mint jelentéstevőnek a záró gondolatait, tájékoztatom képviselőtársaimat. Mulțumesc pentru aceste informații. Am încheiat acum această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o temă la fel de importantă, dar și dificilă. Este vorba de situația instabilă din Libia și consecințele acesteia. Am să dau